Comisia AFET va primi această solicitare, comisia competentă. Acum trecem la vot. Raportul Lunacek. A rap- acordul de asociere și stabilizare între Uniunea Europeană și Kosovo. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Acum, desemnarea membrilor Comisiei de Anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor. Propunerea este făcută de conferința președinților și nu am primit niciun amendament la această propunere. Deci ei sunt, consider, se consideră adoptată această propunere.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 10 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Alineatul 26, avem un amendament oral al domnului Gala. Aveți cuvântul. Bun, ia. Vă mulțumesc, domnule președinte. După ce în cele din urmă a fost investit un nou guvern în Republica Moldova, trebuie să actualizăm textul și uh, după ce am discutat cu colegul Fleckenstein de la grupul socialist, am făcut acest lucru. Dacă vă uitați pe lista de vot, vedeți acest text. Spunem că salutăm crearea unui nou guvern după o perioadă lungă uh, fără, neîncurnată cu succes pentru a forma un guvern și um, acest guvern va avea un rol foarte important pentru a garanta stabilitatea politică și sperăm că noul guvern va fi capabil să aducă rezultate substanțiale. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Galler. Să pune cineva acest amendament? Allora pongo in, votazione il paragrafo. Atunci supun alineatul 26 la vot amendat de amendamentul, modificat de amendamentul oral pentru împotrivă abțineri se adoptă. 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Se respinge, se corectează președintele. Vreți să verificăm electronic? Haideți să verificăm. Verificăm.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 12. Haideți să verificăm electronic. Verificăm a treia parte a alineatului 31 electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 14. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere se respinge. 16. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, Îmi cer scuze, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 44. Avem un amendament oral de la domnul Fleckenstein. Aveți cuvântul. Äh, Domnule președinte, propunem următoarea modificare. Luăm notă de uh, viitorul uh, referendum uh, olandez și așa mai departe deci, luăm notă de uh, viitorul referendum din țările de jos. Mulțumesc, domnule Fleckenstein. Există obiecții la acest amendament? Ne sono 40. Sunteți 40 la număr? Nu cred. Deci, uh, supunem la vot. Alineatul 44, uh, în forma sa amendată oral, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votazione chiusa. Se închide votul. Se adoptă. 1. Da? Este un punct de procedură? Domnule președinte, a fost peste 40 de persoane care s-au ridicat în picioare. Nu ați numărat cum trebuie. Vrem să se verifice. Mi scuzi. Emendamentul 1, chi a favore? Îmi cer scuze. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm rezoluția pe de întregul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. fost foarte clar. Trecem mai departe la clauza de apărare reciprocă, articol 42 din TUE, amendamentul 1, vot prin apel nominal, și deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Alineatul 6. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Alineatul 8. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Alineatul 11. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se adoptă. 12. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Considerentul H pe părți, prima parte, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. A doua parte. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. A treia parte. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Considerentul I textul inițial. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot prin apel nominal acum asupra rezoluției. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Passiamo all'esame delle priorità. Trecem acum mai departe la prioritățile Uniunii Europene pentru sesiunile CEDO din 2016. Amendamentul 2. Ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 29 pe părți. Prima parte. Cine este pentru? 18, amendamentul 2, verificăm electronic să deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 307, 320, la 320, dacă nu ridicați mâna, nu avem cum să ne dăm seama. Alineatul 29 pe părți, prima parte, Cine este pentru? A, împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Alinatul 38. Prima parte, vot prin apel nominal, se deschide votul. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, alineatul 31. 31, vot pe trei părți, prima parte, ridicați mâna cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. A treia parte, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 32. Prima parte. Ridicați mâna cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă.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 86. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 89. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Considerentul H. Amendamentul 1. Ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm acum rezoluția. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Am ajuns la raportul Geringer de Odenberg, Odenberg activitățile Comisiei pentru Petiții în anul 2014, amendamentul 11, în două părți, vă rog să ridicați mâna, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Însă haideți să verificăm, pentru că nu toată lumea a ridicat mâna, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Vă rog să ridicați mâna. Cine stă pentru? Împotriva? Abținări să respingă Amendamentul 4. Cine stă pentru? Împotriva? Abținări Aș spune că a fost respins, însă haideți să verificăm mai bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la aliniatul 5 pe, în două părți. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A doua parte. Dragi colegi, um, vă rog să ridicați mâna pentru că nu, altfel nu pot să văd uh, cum se votează. Verificăm a doua parte. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Respinsă. Amendamentul 5 Bine, haideți să verificăm. S-a deschis uh, votul la a doua parte. Dacă nu toată lumea ridică uh, mâna, desigur, nu putem să luăm o decizie. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5. Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Alineatul 6 uh, acum, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 8, vă rog să ridicați mâna, cine stă pentru, îmi cer scuză, amendamentul 6, spune domnul președinte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. să a închis votul. Se adoptă. Am ajuns la liniatul 9, vot pe părți, cine stă pentru prima parte, împotriva, abțineri, se adoptă, a doua parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. aliniatul 7, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 Aliniatul 29. două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respinsă. Amendamentul 8. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Doriți să verificăm? S-a deschis votul. S-a închis votul. Văzusem bine. Se respinge. Alineatul 34, prima parte, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 35, în două părți. Prima parte. Cine stă pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 44 acum, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 la considerentul E. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri. Să respingem. Toată lumea a ridicat mâna, deci uh, haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru? Împotriva? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul Q, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm considerentul Q. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul X, prima parte, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul AG, în două părți, prima parte, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Votăm rezoluția în totalitatea sa. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Se adoptă. Așa. Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Trecem acum la explicațiile de vot. Giorno. Conform ordinii de zi, începem cu acordul de eh, stabilizare și asociere între Uniunea Europeană și Kosovo, recomandarea domnului Lunacek, Primul membru care a cerut cuvântul este doamna Morvai. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o lipsă de respect ca noi să trească să vorbim în astfel de circunstanțe.